și textele ședinței din 16 februarie 2012 uh, sunt disponibile dacă aveți obiecții legate de procesul verbal. Nu e cazul. Atunci îl considerăm adoptat. Comisia juridică, ridică în ședința sa din 1 martie 2012 a uh, verificat mandatele unor noi eurodeputați și le consideră ca fiind uh, valide. Este vorba despre mandatul lui Nikos Crizochilos, valabil cu 2 februarie, Firbenien, valabil începând cu 6 februarie și a doamnei Emer Costello, um, care a intrat în vigoare pe 15 februarie. Vă propun să uh, considerăm că aceste mandate sunt valabile. Nu există obiecții. Atunci um, ele sunt considerate valabile. Eurodeputatul Roger Helmen mi-a comunicat